am atenția dumneavoastră, trecem la voturi. Dar înainte, vis-a-vis -vis de decizia mai multor comisii de a se angaja în negocieri interinstituționale, în conformitate cu regula 69C, aliniatul 1, anunțată la deschiderea ședinței de luni, 13 martie, nu am primit nicio solicitare de vot în Parlament. Prin urmare, comisiile pot să demareze negocierile și acum putem demara voturile. Este un punct de procedură din partea domnului Carver. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, m-am mai întors de la Londra, de la o întâlnire cu ambasadorul Uniunii Europene în Regatul Unit, care sublinează tragedia din conul Africii, din Kenya, din Angola, cu această secetă îngrozitoare. Mm, foarte multe animale au pierit, oamenii își pierd viața, prin urmare solicit uh, colegilor să uh, fie atenți la această tragedie din Cordul Africii și încurajez statele membre să facă tot posibilul pentru a da un sprijin acestei regiuni. Mulțumesc! So, the first vote is the report by Mr. Salafranca Sanchez Neira. Primul vot este votul domnului Salafranca Sanchez Neira. Modificarea concesiilor din lista de angajamente a Croației în cursul procesului său de aderare. Primul vot, vot cu apel nominal, să deschis votul. votul.